putea să găsim și alte elemente care să fie sau să nu fie calculate uh, în stabilirea deficitelor. Căutând o soluție cuprinzătoare, nu putem să tot facem excepții și derogări.